Trecem la uh, raportul Engström, uh, dimensiunea externă a PCP, uh, inclusiv acordurile în domeniul pescuitului. Dau cuvântul raportorului 4 minute. Thank you, Madam Chair. And thanks to all the shadow Vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc uh, tuturor uh, raportorilor din umbră, implicați în eforturi. Vreau să mulțumesc uh, și Comitetului Consultativ pentru flota de lungă distanță, care s-a reunit la timp în Las Palmas și pe baza recomandărilor cărora, căruia am creat acest raport. Bineînțeles, cu toții ne dorim ca randamentul maxim sustenabil să fie asigurat atât în apele europene cât și în afara, în apele din afara Uniunii Europene. În mod uh, sau istoria ne arată că acordurile pentru pescuit nu au fost uh, întotdeauna perfecte. Dar noul PCP incluze reguli cu privire la activitățile de pescuit în afara Uniunii Europene. Acum, Uniunea Europeană trebuie să, sau flotele europene sunt obligate să Um, pescuiască doar surplusul și să țină cont de condițiile uh, echitabile din punct de vedere social. Acordul cu Mauritania este unul dintre exemplele pozitive la capitolul acesta acordului de pescuit. Vreau să felicit uh, Comisia pentru treaba minunată pe care a făcut-o. Dar, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că litera acordului uh, este respectată. Trebuie să ne asigurăm că Mauritania publică, într-adevăr, toate acordurile încheiate cu alte state state sau companii private. Există o mulțime de aspecte incluse în acest raport. Vorbim de asemenea despre cadrul de reglementare comun pentru joint venture-uri. Uh, CFP-ul trebuie să fie un fel de vehicul de of- prin care se poate oferi susținere financiară și tehnică pentru uh, state terțe. De asemenea, trebuie să fie încurajate uh, organizațiile de gestionare regională a pescuitului. De asemenea, trebuie să se folosească o rețea de acorduri de pescuit pentru a ne asigura că toate sau cât mai multe flote internaționale aspect, respectă aceleași standarde. Uniunea Europeană trebuie să uh, creeze până la urmă reguli cât se poate declare cu privire la joint venture-urile încheiate între parteneri europeni și parteneri străini din state terțe. Mă bucur, iată, că toți partenerii au aceleași obiective, partenerii europeni. Ne dorim implicarea Uniunii Europene uh, Uh, pe plan internațional pentru promovarea transparenței și echității. E important această, acest angajament dacă e ca standardele la nivel mondial să crească, nu să scadă uh, din punct de vedere calitativ. În noua comunicare a Uh, comisiei privind autorizațiile de pescuit. Vom avea un raport, bineînțeles. Uh, eu sunt raportor pentru acest raport, vă asigur că îmi voi face tot ce în stăputință pentru a evalua cu atenție propunerile Comisiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează acum procedura Catch DI. Avem șapte doritori. Fiecare va lua cuvântul. Uh, primul este domnul Mato. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc raportoarei care a reușit să combine și să dea naștere unui uh, copil acest raport. Zona pe care o analizăm este fundamentală pentru Europa, dat fiind că nu sunt suficiente uh, resurse de pescuit în apele comunitare. Trebuie să întărim uh, acordurile noastre cu terțe țări pentru că există nu numai uh, beneficii, avantaje economice, ci și sociale. Este important pentru crearea de locuri de muncă în Europeană. Acestea sunt țările cu care lucrăm. Am asistat la îmbunătățiri considerabile uh, în modul în care operăm. Uh, flotele de pescuit europene sunt cele care respectă normele cele mai ridicate Uh, la nivel mondial. Vrem să ne concentrăm asupra uh, unor activități uh, conforme de pescuit, astfel încât vasele noastre să respecte aceste norme. Domnul Serao Santos este următorul vorbitor. Doamnă președinte, domnule comisar, încă o dată aș vrea să felicit pe doamna raportor pentru activitatea sa. Uh, trebuie că a fost dificil uh, să uh, adune și să armonizeze opiniile tuturor raportorilor din umbră și a făcut o treabă foarte bună. Este un document foarte important și sunt de acord cu antevorbitorii mei, inclusiv Gabriel Mato. Totuși, ce trebuie să facem este să um, Înțelegem că trebuie recunoscută importanța biodiversității marine și uh, exploatațiile piscicole sunt parte a acestei biodiversități. Pe de o parte există uh, as- multe aspecte pozitive, de aceea susțin acest document și uh, ați menționat și ideea listei unice de vase autorizate în apele internaționale. Uh, da, nu uitați că oamenii uh, tot reușesc, tot se uh, schimbă uh, pavilanele. Acest lucru trebuie să se schimbe și să, să înceteze. Domnul Marias, mulțumesc, doamnă președinte. Conflictele din sectorul pescuitului n-au nimic de a face cu națiunile Cei care se confruntă cu probleme sunt bietii pescari din Uniunea Europeană care sunt în conflict cu Comisia Europeană. În timpul crizei, iată, vedem că statele asiatice devin din ce în ce mai competitive, exercitând uh, uh, presiune, bineînțeles, asupra sectorului uh, pescuitului la nivel european dimensiunea externă a CFP ar trebui, PCP uh, ar trebui să protejeze interesele micilor pescari europeni din interiorul, dar și din afara Uniunii Europene. E drept, uh, diversitatea marină nu are uh, granițe, dar aceste granițe oricum n-ar avea niciun sens atâta timp cât PCP uh, nu va contribui la restructurarea sectorului pescuitului în state europene puternic afectate precum Grecia. Doamna Barandica, mulțumesc raportorului pentru excelenta sa activitate organizațiile internaționale, estimările acestora în ceea ce privește exploatarea resurselor uh, globale, cei uh, uh, care respectă cel mai mult normele sunt vasele din Uniunea Europeană. Dorim uh, transparență și o implicare mai mare a organizațiilor de profil. Avem acorduri care au dat rezultate foarte bune, însă uh, acest uh, lucru uh, este în beneficiul terțelor țări. Vreau să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 předsedkyni Já bych na okraj svého vystoupení. Vă mulțumesc, Dați-mi voie să vă spun că Cehia poate acum folosi fonduri pentru prima dată din acest fond de pescuit. Parlamentul European s-a ocupat de acest subiect uh, în mandatul anterior. Avem un raport uh, pe tema acordurilor internaționale încă din 2012. La uh, punctul 12 se spune clar că politica Uniunii Europene ar trebui să se axeze pe găsirea posibilităților de pescuit în state terțe. Parlamentul European este de părere că odată ce flotele europene sunt active în statele terțe, Uh, resursele sau uh, rezultatele vor fi uh, până la urmă defalcate, însă în funcție de alte criterii decât cele pe care le avem aici în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Domnul Kuhn, vă mulțumesc, doamnă președinte. Consider că acordurile de parteneriat între Uniunea Europeană și state terțe, care sunt în special state în curs de dezvoltare, sunt esențiale în special pentru acestea din umbră, urmă. Acestea au un sector uh, puțin dezvoltat, artizanal și din contribuțiile financiare făcute de către Uniunea Europeană din uh, veniturile obținute din uh, capturile înregistrate acolo, statele acestea în curs de dezvoltare își pot îmbunătăți propriile flote, pot dezvolta sectorul pescuitului și toate lucrurile acestea se întâmplă pornindu-se de la condițiile și criteriile stabilite la nivel european. Tot pescuitul are uh, trebuie să respecte um, factorii și criteriile stabilite uh, practic la nivel european. Uh, asta se întâmplă în uh, Oceanul Indian, Atlantic, Pacific, peste tot în lume, unde suntem activi uh, noi. E important ca peste tot în lume să luptăm împotriva pescuitului ilegal, uh, Uh, putem să obținem date cu privire la acestea doar dacă suntem activi, dacă flotele noastre sunt reprezentate în diferitele mări. mări. Uh, deci, iată, genul acesta de demers poate merge mână în mână cu de, politica de dezvoltare, calitatea poate prima, bineînțeles lucrul acesta este esențial. Uh, pescuitul este bun în sine, dar avem uh, dreptul și obligația de a pescui doar acei pești pe care ne permită statele partener să, le, să îi pescuim. Deci, uh, acum, uh, navele până la urmă sunt dotate cu numere de înregistrare, pot fi urmărite prin satelit, uh, Uh, prin urmare, nu înțeleg de ce unii uh, colegi critică genul acesta de acorduri. Uh, doamnă raportor, vă felicit pentru calitatea raportului dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului comisar Vela. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi membri. În primul rând, apreciem acest raport oportun privind dimensiunea externă a politicii de pescuit al doamnei Engström și vreau să îi mulțumesc și eu raportoarei. Recomandările din raport merg în aceeași direcție cu politicile Comisiei Europene. Se recunoaște faptul că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului contribuie la uh, durabilitatea Uh, pescuitului. Sunt de acord că aceste acorduri joacă un rol uh, uh, cheie în guvernanța globală a oceanelor. Am ambiția de a stabili un standard la nivel internațional prin aceste uh, Uh, acorduri. Astfel de acorduri uh, contribuie la îndeplinirea unor scopuri, securitatea alimentară. Trebuie să ajutăm uh, statele în curs de dezvoltare să gestioneze în mod durabil resursele. Acesta se, este esențial pentru traiul comunităților costiere. Aceste acorduri sunt un instrument încunat de succes care uh, ajută și la promovarea transparenței, durabilității și responsabilității. Părtășesc obiectivele dumneavoastră că trebuie să uh, asigurăm o consecvență mai mare uh, între pescuit, politica de mediu și dezvoltarea cooperării. Sunt de acord așa cum s-a subliniat și în uh, raportul cu ții de Conturi, că e loc de mai bine, aceasta este situația de pildă pentru politicile de susținere sectorială care sunt un instrument foarte eficient, care uh, susțin partenerii noștri din terțe țări să-și dezvolte pescuitul uh, și să combată uh, pescuitul ilegal uh, și nereglementat. Uh, vom susține în continuare aceste sectoare și vom asigura o coerență cu uh, cooperarea regională și politicile noastre. Unele din recomandările raportului au fost deja incluse în propunerea mea recentă privind gestionarea durabilă a flotelor externe. Vreau să îmbunătățesc cadrul juridic actual, să îi extind domeniul de aplicare pentru a cuprinde și situațiile în care vasele noastre pescuiesc în afara apelor comunitare, inclusiv sub licență privată. Vreau să uh, prevăd, uh, să previn uh, arborarea unor pavilioane Uh, în mod abuziv. Acest lucru uh, va spori uh, transparența și va asigura o mai bună guvernanță a oceanelor, Uniunea Europeană jucând un rol esențial. Aștept să mă susțineți în această propunere. Și acum câteva cuvinte despre Organizația Regională de Gestionare a Pescuitului. Uh, avem un interes de a crea astfel de organizații pentru a controla stocurile și a fi gestionate în mod adecvat. Vrem să sporim performanța acestor organisme uh, în ultimii ani, prin contribuții financiare inclusiv. De asemenea, vom continua să îmbunătățim uh, aportul științific și conformarea. Decalajele geografice, cum ar fi în Oceanul Arctic, trebuie să fie atenuate printr-un cadru de abordare. Uh, existența uh, unor organisme uh, de profil vor ajuta organismele decizionale, însă nu putem face acest lucru singuri. De aceea, de la începutul mandatului meu, am contactat o serie de actori cheie pentru o mai bună guvernanță în domeniul pescuitului. În ceea ce privește susținerea raportoarei uh, pentru uh, asocierile în participațiune, joint ventures, uh, Comisia a uh, propus uh, condiții și are și o propunere privind, de regulament privind uh, flota externă, regulament aflat în negociere. Acest lucru va spori transparența și va uh, reduce posibilitățile de abuz Vreau să vă asigur, Comisia este angajată să îmbunătățească guvernanța globală a pescuitului. Vom continua să acționăm global la nivelul ONU și FAO pentru a avea uh, organisme de gestionare a pescuitului eficiente și uh, asta uh, în cadrul uh, acordurilor de parteneriat, astfel încât uh, uh, să ne asigurăm că stocurile de pește sunt gestionate în mod durabil. Mulțumesc Parlamentului pentru susținerea sa și vom continua să conlucrăm uh, uh ca până acum. Mulțumesc, domnule comisar. Dezbaterea se închide. Votul va avea loc mâine. Următorul, punct pe ordinea de zi, uh, intervențiile de un minut, discursurile de un minut.